Haideți să începem ședința, pentru că încep să am dubii dacă oamenii mai sunt în Parlament sau deja s-au întors acasă. Mai întâi aș dori să vă anunț deciziile luate ieri de coordonatori la ședința coordonatorilor. Am uh, împărțit rapoartele și avizele. Avem avize legislative, mai întâi două avize în legătură cu schimbarea statutului uh, insulelor Maiot, mai, um, unul în legătură cu pescuitul și sănătatea animalelor și celălalt în legătură cu mediul, agricultura, politica socială și sănătatea publică și aceste două avize au fost uh, repartizate socialiștilor și democraților. Apoi, uh, fondul uh, de ajustare la globalizare, o solicitare pentru Lombardia și uh, încă una pentru Tomas Automobilii, tot din Italia. Ambele avize um, au fost repartizate PPE-ului, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când Um, folosim fondul uh, de ajustare la globalizare, dacă nu avem timp să facem un aviz, uh, se rezolvă problema cu o scrisoare a președintelui pentru a nu întârzia procedura. Deci există această posibilitate lăsată de coordonatori. Apoi, avem un aviz la Cartea Verde privind finanțarea pe termen lung a economiei europene. Um, PP-ul se ocupă de acest aviz, apoi avem avizul la raportul de inițiativă Cum poate Europa să contribuie la crearea unui mediu ospitalier pentru întreprinderi uh, și noi inițiative de afaceri pentru a crea locuri de muncă. Uh, acest aviz a fost repartizat socialiștilor și democraților. Apoi, planul de acțiune pentru industria oțelului, uh, acesta a fost repartizat grupului ALDE. Apoi, am discutat despre procedura de adoptare la regii a modificărilor la buget și avizul privind modificările la buget pentru 2013 și avizul pentru bugetul general 2014 și am căzut de acord în legătură cu următoarea procedură, care a fost folosită și în ultimii ani. Am hotărât să mandatăm raportorul și președintele, președinta, să um, acționeze pe baza următoarei supoziții, uh, proiectul de buget este, proiect, este bugetul minim acceptabil de care are nevoie Uniunea Europeană și dacă apar reduceri, așa cum se întâmplă de obicei, așa cum face de obicei Consiliul, președintele și raportorul au mandatul de a modifica orice reducere ale Consiliului, deci pentru a reveni la proiectul de buget propus de Comisie. Iată care e filozofia pe care ne-am bazat și în ultimii ani. Deci președintele și raportorul au fost mandatați să acționeze pe baza acestor uh, idei de bază. Și am acceptat solicitarea lui Derek Vaughan în legătură cu raportul său Dânsul a cerut um, Departamentului Politic o notă de informare, am acceptat acest lucru și uh, în legătură cu studiile externe se va lua o decizie în septembrie. Coordonatorii se vor mai gândi în timpul verii la prioritățile um, grupurilor lor politice. Și PP-ul a făcut o solicitare de eliminare a delegației din octombrie în Bulgaria Uh, solicitarea a fost acceptată și am, am uh, căzut de acord să luăm o nouă decizie în septembrie. S-au uh, sugerat mai multe opțiuni, dar nu s-a luat nicio decizie în legătură cu modul în care vom aborda Bulgaria pe de o parte și apoi și um, locul sau alt, faptul că, având în vedere că nu mai mergem în Bulgaria, ne-au rămas o, o delegație de acoperit. Apoi trecem uh, la punctul 18 de pe ordinea de zi, am cerut lui Rafael Gule, șeful de unitate care se ocupă la DG Regio de Austria, Croația și Slovenia, să ne facă o prezentare. Dau cuvântul lui Rafael Gule pentru a ne spune cum se descurcă Croația în politica de coeziune, cât e de pregătită și care sunt uh, Uh, provocările pentru Comisie și pentru Croația. Rafael, ai cuvântul. Mrs. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să explicăm situația pregătirii uh, politicii europene de coeziune în Croația. Situația e complexă pentru că e vorba aici de trei perioade diferite, de fapt, într-un timp foarte scurt. Până pe 1 iulie, Croația beneficia de asistența EPA, pentru a o pregăti pentru politica structurală și de coeziune și de la 1 iulie uh, a intrat în vigoare noul regim al politicii de coeziune și Trebuie să spunem, să recunoaștem că majoritatea eforturilor Croației din ultimele luni au fost făcute tocmai pentru a se pregăti pentru această tranziție. Deci aș începe mai întâi cu EPA. Al treilea component, până pe 30 iunie am avut uh, Eh, trei programe, unul pentru transportul, unul pentru mediu și unul pentru competitivitatea regională. Așa cum am făcut uh, și cu alte țări uh, în faza de preaderare, aceste programe IPA uh, Um, ne permit să învățăm multe. Am învățat din experiența ISPA și trebuie să spunem că instrumentul de preaderare este mai bine aliniat cu elemente ale politicii de coeziune, cum ar fi uh, planificarea multianuală și, uh, sau aplicarea regulii N plus 3. La sfârșitul lui iunie 2013, rata absorbirii pentru cele trei perioade a fost de 40%, doar 26% dacă nu luăm în considerare uh, plățile um, în avans. Satisfăcător, cred eu, dacă nu uităm că um, programul a început să fie pus în aplicare doar la sfârșitul 2008. De ce atât de târziu? Pentru că a fost nevoie de timp pentru a asigura uh, buna funcționare a structurilor uh, de gestionare și control. Și am adus uh, copii ale ultimei publicații în care urăm bun venit Croației, dar dăm și exemple de proiecte cofinanțate. Aș dori în acest sens să citez uh, Centrul uh, pentru Biotehnologie la Universitatea din Zagreb, un proiect interesant pentru a atrage noi întreprinderi în domeniul bio Uh, științific. Um, uh, Croația um, aderă la Uniunea Europeană la sfârșitul unui, unui perioade de programare bugetară și deci ne-am bazat pe experiența IPA. De ce? Pentru că Croația poate beneficia de aceleași sisteme de gestionare și control și după preaderare, adică ministerele continuă să gestioneze aceste programe, de exemplu pentru programele pentru transport, Ministerul uh, pentru Transporturi, pentru programele de mediu, Ministerul Mediului. Singura schimbare a fost competitivitatea regională care a trecut de la Ministerul Economiei la Ministerul pentru Dezvoltare Regională. Și cum uh, s-a făcut acest lucru la nivel tehnic? Programele IPA au fost extinse, au fost prelungite până la sfârșitul uh, uh perioadei de programare bugetară Um, unul chiar până în 2016 pentru a permite mai mult uh, timp uh, pentru punerea în aplicare. Deci programele rămân cu aceleași priorități, dar, bineînțeles, și cu fonduri suplimentare. Deci aceste trei programe, în cadrul IPA, uh, Uh, primeau 538 de milioane de euro de la instrumentul de preaderare și se adaugă 450 de milioane de la FEDER și Fondul de Coeziune. Cum se împart acești bani? Pentru competitivitatea regională este doar FEDER și se sprijină mediul de afaceri, IMM-urile uh, și uh, activități de cercetare și inovare, programele pentru transport tot din FEDER și cofinanțează programele în domeniul căilor ferate, navigabile um, și mediul um, finanțat doar din fondul de coeziune pentru gestionarea deșeurilor și a apei și um, resurse umane pentru uh, ocupare și uh, învățământ și mai avem uh, programe de cooperare, mai ales transfrontaliere cu Ungaria și Slovenia și alte programe regionale. Care sunt următorii pași? pentru aceste perioade, pentru 2007-2013. Am lucrat intensiv cu, cro- cu colegii croați și așteptăm săptămâna viitoare versiunea finală uh, a rapoartelor lor. Croația a trebuit să se să se pregătească și în acest sens. Uh, e vorba de uh, um, cadrul național strategic de referință și uh, vom lansa procedura de decizie în iulie cu adoptare de către Comisie în timpul verii. A doua element, al doilea element pentru ca pachetul să funcționeze sunt sistemele de gestionare și control. Sperăm că Croația ne va face propunerea în iulie și Comisia sperăm uh, va, um, va adopta înainte de sfârșitul anului. Deci, uh, un început bun, dar provocările sunt imense și va fi nevoie de multe adaptări la nivel instituțional în Croația. Croația intră în UE la sfârșitul acestei programe, în perioade de programare bugetară și nu le e ușor să se pregătească în același timp și pentru, perioadele, eh, pentru programele până în 2013 și că celelalte state membre se pregătească și pentru noua perioadă de finanțare 2014-2020. Și uh, celălalt element care reprezintă o provocare este faptul că alocarea fondurilor se dublează practic în aceste șase luni de la sfârșitul 2013 2012, dar pentru perioada totală 2007-2013, în comparație cu sumele prevăzute și de Parlament, uh, practic sumele <laughs> se uh, uh, se mulțesc cu 8, deci avem 8 miliarde practic de la FEDER și coeziune, plus încă 2 miliarde de la agricultură și fondul pentru pescuit. 5 factori critici au fost identificat pentru succes în Croația și cooperăm cu autoritățile naționale pentru a se lua măsuri eficiente. Primul este îmbunătățirea capacității administrative din ministere. Acesta deja s-a îmbunătățit în timp, dar încă nu este suficientă. S-au luat anul trecut, de exemplu, decizii de a se recruta 230 de noi gestionari de fonduri în toate ministerele și agențiile, dar până acum doar 100 uh, lucrează deja. Constrângerile bugetare uh, nu au permis să, uh, să se angajeze mai mulți oameni. Al doilea factor critic este Cooperarea interministerială coordonată și eh, strategică nu este o provocare doar în Croația, dar este eh, o provocare mai ales în Croația, mai ales pentru pregătirea următoarei perioade, de, eh, perioade bugetare, pentru a stabili prioritățile pentru cele patru fonduri structurale și de investiții. Al treilea element este simplificarea sistemului de gestiune și a procedurilor. Aceasta fază de tranziție este o provocare pentru că se trece de la un set de reguli la unul nou, dar este clar că în Croația există tendința de a reglementa excesiv și al patrulea factor critic pe care doresc să-l menționez este îmbunătățirea procesului de parteneriat și consultare. Aceasta nu a fost necesară înainte de aderare și noi acum încercăm să mm, cerem uh, realizarea acestor parteneriate. De exemplu, în iunie s-a organizat o conferință mare la Zagreb pe această temă și în al cincilea factor este dezvoltarea unui volum suficient de proiecte de calitate și dezvoltarea capacităților în ministere și la nivel local. Ne-am bucurat de faptul că Croația deja de un an încoace folosește sprijinul de la, uh, din cadrul facilității JASPUS uh, și obține deja rezultate. Pe de altă parte, trebuie să folosească asistența tehnică pentru a se pregăti și pentru programele viitoare. Și poate în încheiere aș putea spune câteva cuvinte în legătură cu pregătirea perioadei 2014-2020. Știu că s-a votat ieri, um, s-au votat ieri aceste rapoarte importante care vor fi puse în aplicare și de Croația. Este o provocare majoră, e vorba de 8 miliarde, o provocare majoră și pentru administrație. Noi, Comisia, am cerut celelalte state membre să pregătească un document de poziție pe care l-am prezentat în, um, la Zagreb în ianuarie și prioritățile pe care le recomandăm Croației sunt îmbunătățirea competitivității economiei conform strategiei 2020, în al doilea rând uh, o mai bună participare a pieței, pe pia, a pieței muncii, reducerea, uh, uh, reducerea sărăciei și îmbunătățirea formării profesionale, apoi um, conservarea mediului și resurselor naturale și, în fine, îmbunătățirea capacității administrative. Este prea devreme pentru a ști exact ce va alege Croația Este clar că avem mai puțin timp cu, în relația cu Croația decât în cea cu alte state membre, dar din câte am înțeles, probabil Croația uh, va avea trei programe și două autorități de management, Ministerul pentru Dezvoltare Regională și Ministerul Ocupării uh, și al muncii și probabil va avea o abordare centrală care să acopere întregul teritoriu al Croației. Poate v-am spus destul, mă voi opri aici și, bineînțeles, putem răspunde la orice întrebări. Mulțumesc! I would like to thank you and I will... Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum lui Ian Olbricht. Vă rog uh, să-mi faceți semn dacă doriți să luați cuvântul. Uh, Mulțumesc. Aș avea o întrebare, pentru că sunt oarecum pierdută vis-a-vis -vis de noile structuri. Am avut o dezbatere destul de aprinsă vis-a-vis -vis de alocarea a 400 de milioane pentru Croația, care uh, reprezenta deficitul. Acum am avut până în 2013 instrumentul IPA. Din câte am înțeles uh, eu, în noile uh, programe operaționale, toate proiectele erau organizate în conformitate cu regulamentul 715 și e vorba acum de 8 miliarde. Pentru siguranța prietenilor noștri din Croația trebuie să întreb unde sunt acești 8 miliarde, pentru că noi avem probleme cu bugetul pentru 2015 și avem acest deficit pentru 2013. Deci a doua întrebare. Înseamnă oare că și Croației se va aplica regula N plus 3? Pentru că asta este modificarea. Nu N plus 2, ci N plus 3 sau N plus 2,5. Care este situația din punct de vedere juridic? Dacă ne-ați putea explica acest lucru, pentru că, sigur, poate există anumite metode de tranziție care pot fi utilizate, dar pentru siguranța noastră a tuturor, dar și a Croației, ar fi bine să știm cum anume se organizează lucrurile, pentru că plăți vor fi efectuate și în 2014, 15 și 16. Să sperăm că va exista flexibilitatea necesară. Dacă ați putea să ne dați mai multe lămuriri cu privire la modul în care aceste lucruri sunt organizate. Mulțumesc. Înțeleg că avem printre noi și un coleg din Croația. Vă rog să vă prezentați pentru că încă nu ne cunoaștem. Mulțumesc foarte mult. Sunt Ivana Malitici și sunt uh, o nouă eurodeputată din partea Croației. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru uh, Uh, salutul uh, călduros de bun venit pe care ni l-ați acordat în ultimele săptămâni. Eu um, am participat în cadrul tuturor acestor procese în uh, Croația, inclusiv gestiunea IPA și pregătirea politicii de coeziune. Nu am să răspund la întrebările formulate, o va face Comisia, însă aș dori să ridic în discuție două chestiuni. Una se leagă de posibilitatea Croației de a beneficia de plăți în avans pentru această perioadă de o jumătate de an. Știu că pentru Croația este foarte important să obțină aceste plăți până la finele lui 2013 din cauza lichidităților bugetare și aș dori să știu care sunt proiecțiile dumneavoastră în acest uh, sens, pentru că ați spus că sistemele de gestiune și control Uh, sau descrierea acestora vă va parveni în iulie și probabil uh, veți analiza lucrurile și veți vedea dacă vă puteți da acordul pentru începerea implementării. O altă chestiune se referă la activitățile pregătitoare pentru perioada 2014-2020. Am oarecum senzația că prea ne concentrăm pe acest semestru al 2013, iar partea aceasta mai importantă a viitoarei perioade financiare a rămas oarecum în umbră, îi se acordă un rol secund, însă eu cred că este o parte importantă și, sigur, dumneavoastră ați subliniat faptul că acest proces de consultare și parteneriat reprezintă unul din punctele slabe și care ar trebui consolidat, dar pentru că, într-adevăr, uh, se simte acest lucru în Croația. Iar în ceea ce privește capacitățile administrative, Aici am pregătit strategii de uh, dezvoltare organizațională și am avut și planuri de acțiune în acest sens și aș dori să știu cum uh, considerați că um, ne situăm în acest sens pentru că este important pentru proiecte, pentru um, conducte și pentru o gestiune financiară solidă și pentru o bună implementare. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mi-aduc aminte în 2008, în uh, primăvară, după ce tocmai fusesem ales deputat în, uh, în România, m-am întâlnit cu oficiali și jurnaliști din uh, Croația, care mă întrebau despre experiența din România. În momentul respectiv, nu puteam vorbi de o experiență neapărat pozitivă, însă deci i-au dat dovază de voință și de angajament pentru a analiza uh, ce anume se va potrivi oarecum și cu nevoile Croației. Și fără a ști care au fost evoluțiile ulterioare din Croația, aș dori să întreb Comisia mai întâi. Uh, să ne spună cum evaluați astăzi capacitatea administrativă și instituțională a țării pentru a putea face față provocărilor implementării noi politici de coeziune. Pentru că în ceea ce ne privește, uitându-mă la Bulgaria și România, la experiența excelentă a Poloniei, s-a dovedit că existența unei uh, capacități administrative și instituționale este esențială. Și a doua întrebare, cum anume se va asigura Comisia că în perioada următoare Com- Croația nu va se va confrunta cu o situație instabilă în ceea ce privește experții uh, care gestionează aceste fonduri europene, pentru că știu din experiența noastră proastă din România că instabilitatea din punct de vedere instituțional și juridică și o interferență majoră în, uh, la nivelul experților pot avea rezultate devastatoare. Aș vrea așadar să știu dacă Comisia, cu experiențele pozitive și negative pe care le cunoaște, se va asigura că Croația și pe viitor și alți candidați potențial vor construi o capacitate eficientă uh, administrativă și instituțională. Cu uh, experți cu bună pregătire, Croația se poate descurca foarte bine atunci când uh, se cunosc mai bine uh, tradițiile acestei țări uh, și obiceiurile locului. Și eu am încredere că Croația va putea deveni un bun exemplu pentru Balcanii Occidentali, pentru a putea deschide calea uh, pentru toți ceilalți candidați potențiali și a le demonstra cum anume se poate pregăti în mod eficient o reformă administrativă și regională și pentru consolidarea capacității administrative și instituționale. Mulțumesc! Jens Nielsen, mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să urez bun venit uh, colegii noastre din Croația. Croația, înțeleg că dispune de 21 de autorități, însă gestiunea fondurilor structurale se va face de la nivel național. Înseamnă acest lucru că decizia pe cu privire la proiecte se va lua doar la nivel național? Mulțumesc, Marie Teresa Sanchez Schmidt. Uh, uh, Mulțumesc, președinte. Evident, noi urăm bun venit colegilor noștri din Croația. Iată că ne aflăm aici într-o comisie deosebit de importantă, tocmai pentru viitorul Croației. Și eu aș vrea să vorbesc despre cooperarea teritorială. Ceea ce am auzit că este invocat aici e capacitatea țării de a Um, exploata toate resursele pe care le poate oferi Uniunea Europeană în materie de fonduri regionale și structurale și cred că această cooperare teritorială va avea o importanță din ce în ce mai mare, indiferent că ea este interregională, transfrontalieră, transnațională, iar din punct de vedere interregional, care este abordarea ce a fost adoptată? mai ales pentru o țară care aderă la Uniunea Europeană și care poate aduce cu sine un schimb de uh, bune practici. Importanța aceasta a bunelor practici este deosebită. Țări precum România sau Bulgaria care au intrat ultimii, uh, au aderat și care poate au avut de suferit de pe urma acestei aderări întârziate. Atunci, care sunt greșelile ce pot fi evitate? Care sunt uh, lucrurile care au funcționat foarte bine? Ce anume putem îmbunătăți? Și am văzut văzut că în fondurile ce au fost alocate există 505 milioane pentru cooperarea transfrontalieră. Aș vrea să știu dacă aceste fonduri au fost cheltuite și dacă da, au fost, atunci în, cum anume, în ce direcție au fost uh, investite. Dacă nu au fost cheltuite în întregime, atunci aș vrea să știu din ce motive. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lasav. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș avea o întrebare simplă legată de principiul de parteneriat, pentru că Comisia menționase faptul că există o mare provocare pentru această nouă perioadă în acest sens. Și aș dori să întreb Comisia sau uh, colegii din Croația cum uh, se prefigurează participarea în uh, programele operaționale ne-ați putea descrie cum anume uh, participă, de exemplu, orașele și autoritățile locale în aceste proiecte. Mulțumesc, văd că nu mai este nimeni înscris pe listă, de aceea îl voi uh, uh, ruga pe Rafael și cred că și comisia este bucuroasă că este secundată și de o colegă din Croația, care îi va, voi da de asemenea ocazia să răspundă, dar mai întâi Comisia pentru întrebările care i-au fost adresate. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește bugetul, poate nu am uh, fost foarte clar, cele 8 miliarde sunt pentru perioada 2014-2020. Este uh, rezultatul negocierilor din Consiliu. Pentru regula N plus 3, într-adevăr, pentru IPA Existase deja această regulă care a fost consemnată și în tratatul de aderare pentru a permite și pentru aceste șase luni această regulă. Iată de ce Croația beneficiază de un an suplimentar de implementare până la finele lui 2016. În ceea ce privește întrebarea doamnei Malifovici, aveți drept prioritate, preocuparea noastră în acest an este de a ne asigura că sistemele de gestiune și control pot fi conforme până la finele anului, astfel încât Croația să poată beneficia de finanțare, pentru că acestea sunt regulile normale pentru uh, perioada viitoare și pentru a putea beneficia de plăți în avans, trebuie ca aceste sisteme de gestiune și control să fie acreditate. De aceea am încurajat Croația să reconstruiască uh, programele pentru 2013, nu, nu neapărat uh, astfel încât să se potrivească și cu perioada viitoare, dar să se bazeze pe structura actuală a IPA. Au existat multe întâlniri între noi și autoritatea de management, dar și între auditorii noștri și cei din Croația și sperăm că ce ne va parveni în iulie va fi de bună calitate, însă necunoscând datele, uh, nu pot face niciun fel de declarație în momentul de față cu privire la conformitate, dar sperăm că așa se va întâmpla și se va putea evita o problemă de lichiditate pentru Croația în primul an de la aderare. În ceea ce privește lichiditatea, e adevărat, uh, asta era și prioritatea noastră pentru negocierea programului pentru 2013 și datorită lipsei capacității administrative uh, de la nivelul ministerelor, poate că nu s-a acordat o suficientă atenție pregătirii programelor pentru 2014 și mai încolo, însă am dat această pagină și sperăm că acum uh, Croația va acorda mai multă atenție pregătirii perioadei viitoare și uh, a avut loc o prezentare la finele lunii ianuarie, de atunci am avut contacte regulate cu administrația, dar încă nu e foarte clar care vor fi opțiunile strategice. Ne vom întâlni și marțea viitoare cu autoritățile din Croația, unde sperăm că vom obține mai multe informații. Și aveți dreptate când spuneți că uh, strategia mai lipsește Cred că documentul nostru de poziție a fost uh, binevenit în acest sens pentru că a oferit o privire în ansamblu asupra modului în care ar putea arăta, dar nu e suficient pentru că, de pildă, uh, prin Jaspers am asistat uh, Croația pentru elaborarea unei strategii de transport care nu va fi gata până la finele acestui an, dar măcar va fi gata pentru anul viitor. Iar în ceea ce privește tehnologiile uh, inteligente, de asemenea, acestea s-au bucurat de un interes major în Croația. În ceea ce privește capacitatea administrativă, aveți dreptate. În primele discuții cu Croația, în pregătirea perioadei 2014-2020, am constatat că vor să ia în serios uh, obiectivul tematic 11, uh, capacitatea instituțională. Și Iată, ideea este ca Croația să se concentreze pe anumite priorități, pentru că în momentul de față Croația încearcă să obțină asistență din toate părțile. Au folosit și prima componentă a IPA în acest sens, ceea ce este foarte bine. Au avut înfrățiri uh, cu Ungaria și cu altele. Însă, datorită lipsei capacității de la ministere, Chiar dacă aceste informații din partea altor state membre și uh, consultanți sunt bune, uh, rezultatul uh, nu este neapărat cel dorit datorită lipsei acestei capacități administrative la nivelul ministerelor. În ceea ce privește instabilitatea, da, riscul există, aveți dreptate, dar nu travedem neapărat riscul acum. În momentul de față avem de a face cu un mediu relativ stabil Așadar, nu pot decât să sper că lucrurile vor continua așa, dar aveți dreptate. Ar putea deveni o problemă la un moment dat. În ceea ce privește uh, împărțirea administrativ-teritorială. Da, datorită lipsei capacității administrative, cred că este o decizie bună de a avea o autoritate de management centralizată competențele fiind la ministere, dar trebuie totuși spus că există totuși niște subunități în toate cele 21 de județe care de asemenea înaintează proiecte. Iar în ceea ce privește participarea autorităților locale, aici apar două elemente. Faptul că există reprezentanți uh, ai autorităților locale în toate comitetele de evaluare, deci participă și la procesul de implementare și vă spuneam că conferința de pe 6 și 7 iunie pentru pregătirea perioadei 2014-2020 s-a adresat exact acestor reprezentanți județeni și locali. Deci, în acest sens, strategia încă este, nu este foarte conturată. În ceea ce privește teritoriala, cooperarea teritorială, cred că Croația a manifestat un interes activ și vis-a-vis -vis de strategia dunăreană și au încercat să beneficieze și de experiența celorlalți și au manifestat uh, un interes și mai mare vis-a-vis -vis de strategia privind Uniunea Adriatică. De asemenea, uh, în răspund și de Austria și de Slovenia și uh, am organizat un seminar Uh, pentru a discuta despre o strategie cu privire la relații uh, inteligente. Și sperăm că Croația își va găsi locul cuvenit acolo, în Balcanii Occidentali. De asemenea, pentru în decembrie anul trecut am organizat o întâlnire pentru a oferi uh, informații cu privire la achizițiile publice, care a fost o problemă în multe state și nu spun că este suficient, dar sperăm că Croația va putea beneficia de învățămintele celorlalți. Mulțumesc. Ivana, dacă dorești. Much. I would like to say that... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă spun că sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că ați organizat această prezentare în ceea ce privește situația de fapt și de drept în Croația și cred că ar noi am trebuit să facem acest lucru și la nivel de Parlament Național. Și am să încerc să reproduc ceea ce ați organizat dumneavoastră aici în Parlamentul Național pentru a avea o astfel de discuție și acolo, pentru că uh, dorința, voința politică e deosebit de importantă pentru implementarea concretă a acestor politici de coeziune. Iar pentru Croația, politicile de coeziune sunt uh, deosebit de importante, de semnificative în materie de fonduri ce vor fi investite și în materie de priorități și abordări strategice. Noi suntem de părere că trebuie să modificăm gândirea noastră. Și această comunicare între autoritățile la nivel local și regional și central uh, reprezintă o necesitate, pentru că știm că avem programe la nivel național, însă re și regiunile sunt foarte active și ele vor să participe și ele vor să fie integrate în acest proces și uh, în fiecare zi în Croația ar trebui să avem oportunitatea aceasta de a le, de a le consulta. Ceea ce noi încercăm să facem la nivel național înseamnă, de fapt, o alegere strategică. Înseamnă că noi trebuie să analizăm prioritățile tematice, strategice, sunt 11 la număr, toate sunt foarte atrăgătoare, dar pentru noi, ca și membru nou, e foarte greu să alegem câteva din ele și am înțeles că și guvernul nostru uh, încearcă să uh, aleagă, să facă o alegere, pentru că nu ne putem, uh, nu ne putem risipi eforturile, trebuie să ne concentrăm eforturile. De aceea sper eu că cu ajutorul Comisiei, Croația va reuși să se descurce cât mai bine. De asemenea, când mă uit la fondurile prevăzute pentru perioada de programare următoare, avem 8 miliarde pentru fondurile de coeziune, și apoi, evident, mai avem și fonduri din politica agricolă comună pentru, și de asemenea, pentru că uh, latura de dezvoltare rurală este de asemenea deosebit de importantă. Deci ajungem cam la, un, la o sumă totală pentru șapte ani, deosebit de importantă pentru creșterea noastră, pentru investiții. De aceea cred eu că e foarte bine, ar fi foarte bine ca aceste sume să fie utilizate în mod corect pentru că doar asta ne va, ajunge, ne va ajuta să uh, activăm dezvoltarea noastră, să o accelerăm. Și este evident că la un moment dat Croația va fi în măsură să contribuie la bugetul european după ce s ar fi dezvoltat suficient pentru a fi în măsură să plătească și nu doar să încaseze. Acum, este evident că aceste subiecte sunt deosebit de interesante, sunt deosebit de importante și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că le acordați atenția cuvenită. Am să aduc acest lucru și în vederea autorităților din Croația și uh, metoda aceasta de coordonare, de cooperare între ministere ar trebui să funcționeze, pentru că în Croația e Ministerul pentru Dezvoltare, este cel care are competența principală pentru implementarea politicilor de coeziune. Dar dacă nu avem și un sprijin din partea celorlalte ministere, evident că uh, acest lucru nu poate funcționa. Am constatat acest lucru în alte state membre. De aceea cred eu că ar fi bine uh, să propunem uh, președinției Lituaniei în momentul în care vor organiza această întâlnire interministerială informală pe tema politicilor de coeziune și regionale, să nu invite doar miniștri pentru dezvoltare regională, ci și miniștri pentru finanțe, pentru că măcar cel puțin, cel puțin ministrul de finanțe ar trebui să fie de față, pentru că și ei trebuie să fie la curent de partea importantă pe care o reprezintă la buget aceste politici de coeziune. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant să avem și punctul dumneavoastră de vedere și dorim să mulțumim și Comisiei pentru opiniile împărtășite. Am să-i dau cuvântul domnului Sean Kelly pentru un minut, pentru că vrea neapărat să spună ceva. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să urez Croației mult succes. M-am uitat la documentele pe care le avem aici și m-au uimit asemănările dintre țara mea și Croația. Avem populația asemănătoare, și ne aflam cam în aceeași situație în momentul în care noi am aderat la Uniunea Europeană. PIB-ul era la momentul respectiv asemănător cu cel al Croației astăzi și aveam nevoie de aceste fonduri de, uh, de coeziune. Ele sunt cele care ne-au ajutat să devenim un stat membru prosper în Uniunea Europeană. Au existat, deci, niște oportunități imense de dezvoltare create de aceste fonduri. Și am devenit o țară care a reușit să exporte și asta ne-a permis să ne dezvoltăm foarte rapid. Statutul acesta de membru al Uniunii Europene a fost un adevărat câștig pentru noi, iar uh, finanțările din fondurile de coeziune, fondurile structurale, acestea ne-au permis să ne dezvoltăm foarte rapid. Așa că urez Croației să fie un membru cu drepturi de pline în Uniunea Europeană și să poată contribui la dezvoltarea Uniunii Europene. Deci cred că acest lucru este un element bun și pozitiv pentru noi toți. Croația a aderat la Uniunea Europeană și, așa cum spunea ieri președinția lituaniană, acest lucru demonstrează că cei care vor să distrugă Uniunea Europeană sau care așteaptă finalul ei, e bine, nu e chiar așa. Demonstrăm invers. Mulțumesc, spune doamna președintă. Cu siguranță că veți mai avea ocazia să mai luați cuvântul pe această temă. Așa că doresc să vă mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbateri. Pute- dumneavoastră ați venit la ședința noastră, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, colegei din Croația, și vă propun să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 19, modificarea regulamentului referitor la deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători. Are cuvântul doamna Rosa Estaras Feragut. Mulțumesc, doamna președinte. E vorba de un um, regulament prezentat de către Comisie și o modificare a regulamentelor naționale de transport feroviar intern de călători și, după cum știți, politicile de transport ale Uniunii Europene uh, necesită o competitivitate suplimentară, o dezvoltare armonioasă și sustenabilă a activităților economice. Și ceea ce încearcă regulamentul să facă este să clarifice care ar fi obligațiile de serviciu public și ca să clarifice diferite subiecte. Spre exemplu, propun anumite măsuri, cum ar fi, spre exemplu, o transparență sporită, definiția obligațiilor de serviciu public, pentru, a ști, pe, pentru că știți că în momentul în care un tronson nu se realizează în condiții determinate, atunci guvernele uh, Uh, cer să se asigure un serviciu de interes public, un serviciu de interes general și atunci operatorul trebuie să facă acest lucru. Dar n-ar fi făcut acest lucru pentru că n-ar fi fost rentabil dacă nu, ar fi, uh, nu i s-ar fi cerut. Deci e vorba de contractele de asemenea care pot fi uh, face obiectul unor, unor licitații publice directe, uh, Apoi, de asemenea, se prevede faptul că astfel de contracte de, licitații publice directe ar trebui să fie foarte strict încadrate, să știm exact în ce condiții acestea pot fi acordate și, în final, suntem absolut de acord cu toate aceste lucruri și cu principiile generale ale propunerii. Ceea ce noi am făcut este să înaintăm câteva amendamente, amendamente de natură lingvistică și de clarificare. Spre exemplu, niște concepte cum ar fi ce înseamnă aglomerația urbană, ce înseamnă un uh, district uh, urban, uh, pentru a explica aceste lucruri sau cerem anumite clarificări, ca unele definiții să fie și mai precise, spre exemplu definiția autorității locale competente în regulament, pentru că noua definiție din nou regulament s-ar putea să ducă la oarecare confuzie. De aceea am cerut doar o simplificare, o clarificare a anumitor termeni și am făcut câteva modificări de natură lingvistică. Iar propunerea doamnei raportor este să menținem mare parte din definițiile care existau deja în regulamentul precedent și uh, comparativ cu propunerile pe care le face acum Comisia Europeană, pentru că definițiile precedente erau mai clare. Și deci, dacă reușim să clarificăm acești termeni pe care noi solicităm să-i clarificăm, e bine, nimic altceva de adăugat, suntem de acord cu această propunere. Această propunere face parte dintr-un cadru mai extins, e vorba de pachetul legislativ feroviar, care face o serie întreagă de propuneri. Mulțumesc foarte mult. Nu văd raportorii din umbră în sală. Nu e nimeni care să înlocuiască raportorii din umbră? Nu. Atunci, bun, trecem direct la intervențiile colegilor. Ogi Vlasac. A, noastră sunteți uh, raportor din umbră. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Trec la limba cehă. Mulțumesc, doamnei raportor, pentru uh, acest proiect de raport. raport. Pot să sprijin anumite părți ale sale, dar am anumite rezerve. Uh, acest pachet feroviar trebuie să ducă la deschiderea pieței uh, spre mai multă competință și prețuri mai reduse pentru clienți. Asta <laughs> pot să sprijin, dar am dubii în legătură cu contractele cu volume mici, care, conform propunerii raportorului, trebuie să fie extinse. Dar astfel, autoritățile nu trebuie să organizeze proceduri de cerere de ofertă dacă um, economiile prevăzute nu depășesc costul um, licitațiilor respective. Înseamnă că pentru <laughs> contractele nesemnificative, nu mai contează concurența între um, diferiții participanți la piață. Dar dacă se întâmplă așa ceva, se riscă ca multe contracte să fie uh, acordate uh, operatorilor naționali fără niciun fel de licitații. De aceea nu sprijin această prevedere și sprijin uh, propunerea Comisiei. So I... Nu am pe nimeni pe listă uh, acum pentru la cuvântul, deci putem să ne oprim aici. Dacă nu cumva să dorește să mai spun ceva în încheiere. Vreau să mulțumesc doar domnului Vlasac. Oricum, vom uh, analiza contribuția sa, dar în principiu deocamdată nu avem nicio problemă cu această contribuție. So the only thing we have... Foarte bine, atunci singurul lucru pe care trebuie să-l hotărăm acum e termenul pentru, propunerea, pentru înaintarea amendamentelor în septembrie, pentru că Comisia de Transport vrea să adopte acest text în noiembrie. Uh, Haideți să stabilim termenul pe 12 septembrie pentru înaintarea amendamentelor, pentru cei care doresc să facă acest lucru. Și acum vă propun să trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, vorba de interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană în reformare, raportul doamnei Marie-Thérèse Sanchez Schmidt. Merci beaucoup, Madame la Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Așa cum a spus și colega noastră Rosa, directiva interoperabilitate face parte din uh, cel de-al patrulea pachet feroviar de natură tehnică și, după cum am spus, așa cum indică și numele, subiectul e destul de tehnic, deci destul de greu de prezentat. Comisia noastră a hotărât totuși să emită un aviz și am încercat să studiez în detaliu propunerea făcută de comisie pentru a vedea care ar putea fi îmbunătățirile pe care le-am putea face. În ciuda acestui aspect tehnic, noi nu trebuie să pierdem din vedere faptul că interoperabilitatea feroviară este strâns legată de coeziunea teritorială, de amenajarea urbanistică și de schimburile transfrontaliere. Interoperabilitatea trebuie să permită unei locomotive, unui vagon să circule pe orice tronson al rețelei feroviare a Uniunii Europene. Și dacă îmi dați voi, într-un minut am să vă dau un exemplu concret. După cum știți, eu vin din sudul Franței și locuiesc aproape de frontiera cu Spania, unde uh, linia de TGV care merge de la Perpignan până la Barcelona deocamdată este în pană, deși toate infrastructurile există, dar din motive de interoperabilitate trenul pur și simplu nu circulă direct între Perpignan și Barcelona. Și eu sunt destul de sensibilizată, conștientă de aceste probleme de interoperabilitate feroviară. Din păcate, suntem destul de departe de momentul când vom avea niște sisteme performante, pentru că uh, sistemele acestea sunt naționale și uh, în continuare uh, au, mențin acea latură istorică, au fost menținute pentru a proteja teritoriile naționale de orice invazie venită din afară. Uh, Asta acum sute de ani. Însă astăzi o astfel de gândire pune probleme. Deci integrarea europeană și reunificarea continentului a dus la dispariția acestor amenințări. Și ștergându-se uh, frontierele și hotărând că acestea nu mai există, ne dăm seama că de fapt concret aceste frontiere în continuare sunt prezente în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri și că infrastructurile nu erau adaptate acestei deschideri de tip radical. Deci Comisia Europeană și-a prezentat în ianuarie cel de-al patrulea pachet feroviar cu ambiția de a finaliza, de a cizela un spațiu feroviar european, cu o spărire a competitivității și cu o reducere a costurilor de transport feroviar. Acestea sunt obiectivele uh, din pachetul de reformă și impactul pentru regiuni, pentru statele membre, pentru colectivitățile locale, pentru cei care intervin în domeniul feroviar, pentru călători, pentru cetățeni, impactul, spuneam deci, va fi imens. Comisia noastră este competentă pentru evaluarea efectelor celorlalte politici ale Uniunii Europene asupra coeziunii politice, sociale și teritoriale europene. De aceea noi avem această posibilitate de a face un aviz. Obiectivul de reformare a directivei interoperabilitate este tocmai de a reduce fragmentarea și costurile de introducere pe piață a, materialului rulant, tocmai pentru a avea o, o, un grad de securitate optimal. Și aș dori să vă amintesc cum anume funcționează procesul de autorizare a unei locomotive, a unui vagon. E bine, un proces complicat. În momentul de față, această procedură poate să dureze până la 2 ani și să coste până la 6 milioane de euro. Trebuie să fiți conștienți de asta. Astăzi există peste 11.000 de reguli tehnice naționale de securitate în Uniunea Europeană. Agenția Feroviară Europeană are doar o responsabilitate de tip normativ. Ea redactează normele minime de interoperabilitate tocmai pentru a reduce uh, numărul mare de reguli pentru a avea un grad sporit de securitate și autorizarea de introducere uh, a acestor, a materialului rulant ține de fapt de competențele statelor membre, iar divergențele sunt foarte mari în felul în care aceste autorități acordă sau nu acordă aceste uh, certificări, aceste autorizații. V-am spus, poate să dureze până la 2 ani și poate să coste până la 6 milioane de euro. Cifrele pe care le avem la dispoziție demonstrează că procedurile, costurile pot să ducă până la, reprezintă până la 10% și în momentul în care se face o autorizație pentru 3 state membre, atunci se ajunge până la 30% de costuri. Anumite autorități naționale fac un fel de protecționism așa mascat, pentru că cer tot felul de piese suplimentare la dosar și uh, fac în așa fel încât dosarul să dureze foarte mult. Și se cer de asemenea să se efectueze din nou niște teste care au fost deja făcute. Deci, inovațiile propuse de această reformare și propunerile făcute de comisie au fost calificate drept revoluționare în anumite state membre, pentru că se dorește înlăturarea autorizației acestea de punere în serviciu la nivel național pentru a păstra doar o singură uh, autorizație și să lăsăm întreprinderii feroviare această răspundere de a uh, introduce materialul rulant. Comisia dorește să asigure o să, să, să dea Agenției Feroviare Europene și un alt tip de răspundere, în așa fel încât această agenție europeană să fie cea care va acorda autorizațiile după ce va fi primit toate certificatele necesare pentru a demonstra că materialul rulant este conform. Autorizația de uh, introducere pe piață emisă de Agenția Europeană ar fi valabilă în toată Europa și ar fi deci o, un avans imens și autoritățile naționale vor fi deci lipsite de orice tip de competențe de autorizare. Iată deci care sunt uh, propunerile pe care le fac. Ok, primim cu entuziasm propunerile făcute de către Comisie care merg în direcția unei simplificări. European de transport pour uh, les E vorba de spațiul european uh, al transporturilor pentru uh, Uh, clienți și o adevărată abordare europeană în certificarea uh, vehiculelor. Dar am dorit să modific această procedură de punere pe piață pentru că uh, um, pre prezenta riscuri. Principalele modificări sunt articolul 20 din proiectul de directivă, care este cel mai important. După părerea mea, Comisia subestimează trei lucruri. Pe de o parte, capacitatea agenției de a înlocui 27 autorități naționale de securitate. În al doilea rând, capacitatea agenției de a digera toate regulile naționale care mai există. Și vă amintesc că existau peste 11.000 și, în fine, capacitatea agenției de a efectua la nivel tehnic verificările necesare. În plus, în propunerea Comisiei, costul și responsabilitatea uh, punerii în funcțiune a vehiculelor uh, ar fi doar a întreprinderilor feroviare, dar consider că aceste costuri ar fi prea mari și ar putea descuraja uh, un, o întreprindere nouă pe piață. doar SNCF în Franța sau Deutsche Bahn în Germania Um, sau un nou mic candidat trebuie să verifice dacă trenul se poate integra pe rețea. Dar, după părerea mea, această responsabilitate trebuie să fie a producătorului sau a solicitantului. Arhitectura propusă. Um, propunerea se bazează pe concluziile Consiliului uh, din uh, iunie, um, adică uh, un angrenaj între experiența națională și cea europeană. În această nouă arhitectură, agenția devine un ghișeu unic pentru orice autorizare de vehicul uh, și acest lucru este important pentru a uh, evita discriminări și uh, întârzieri nejustificate. Solicitantul trebuie să ceară în solicitarea sa zona de utilizare a vehiculului. Agenția Europeană atunci va cere unui subcontractant să verifice regulile specifice autorității naționale competente și proximitatea, după părerea mea, poate fi o garanție de simplificare autoritățile au o lună la dispoziție pentru a cere um, elemente justific- justificative suplimentare și maxim patru luni pentru a uh, consulta experți și apoi agenția uh, își uh, transmite avizul uh, și va fi o cameră de recurs pentru a arbitra între agenție și agențiile naționale. Propun și crearea unui registru european al vehiculelor în loc de 27 de registre naționale pentru mai multă simplificare. Propun de asemenea ca doar schimbările majore la vehiculele să impună uh, obținerea unei noi autorizații. Analiza costurilor și beneficiilor unei uh, noi simplificări tehnice trebuie evaluată. Piesele de schimb trebuie să facă și ele obiectul unei armonizări pentru a, ca piața europeană să devină mai fluidă. În plus, agenția trebuie să păstreze controlul uh, autorizării sistemul, sistemelor uh, ERTMS pentru a asigura uh, buna aplic, uh, aplicarea acestui sistem în întreaga Europa. O inovare importantă care ne privește este posibilitatea extinderii zonei de utilizare până la gara transfrontalieră cea mai apropiată, fără nou, noi proceduri, dacă sistemele feroviare sunt similare, pentru ca trenurile să poată să circule pe secțiuni transfrontaliere. Doresc să vorbesc acum despre termenul de tranziție. Având în vedere uh, adaptarea de amploare la nivel de agenție europeană și de agenții naționale, propun extinderea termenului de transpunere la 3 ani în loc de 2 dar după doi ani Comisia trebuie să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului în legătură cu progresele făcute de Agenția Europeană pentru a se achita de noile sarcini. Îmi cer scuze că am vorbit cam mult, dar subiectul este foarte tehnic și am dorit să vă prezint în detaliu amendamentele mele și doresc să înțelegeți și importanța acestor noi reguli pentru coeziunea teritorială conform celor spuse de Comisia Europeană, de la jumătatea anilor 90, sub investițiile în anumite părți ale Uniunii Europene, în Uniunea celor 10 mai ales, uh, s-a creat o uh, spirală negativă uh, cu degradare a căilor ferate și a materialului rulant interoperabilitatea va permite uh, lega, uh, o legătură mai bună cu regiuni frontaliere, uh, implicarea autorităților locale și regionale uh, și va oferi teritoriilor mai multă atractivitate. Vă mulțumesc! Ai... Vă mulțumim, Maditeas. Îmi pare rău, nu am observat că și comisia este prezentă, deci la sfârșitul punctului 20 vom reveni la punctul 19 avizul Feragut pentru a da cuvântul comisiei. Are cuvântul acum colegul Vlasac. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Sanchez Schmidt pentru um, această prezentare foarte detaliată deja mi-a răspuns la multe din întrebările pe care aveam de gând să le pun. Acest proiect de raport este cu adevărat un pas important înainte. Doresc să subliniez că autorizarea pentru punerea în circulație a vagoanelor este realizată de agențiile naționale și problema este că Uh, sunt uh, diferențe mari uh, între modul în care trebuie făcute dosarele respective de la țară la țară. De exemplu, testele pentru locomotivele cele mai recente produse de Skoda um, pentru a circula în Germania um, ar costa în jur de 150.000 de euro. Ar fi foarte bine să avem un, un reguli uniforme. Nu voi repeta tot ceea ce a spus doamna Sanchez, dar Întrebarea este, Agenția Europeană a Căilor Ferate va fi capabilă să facă față tuturor acestor obligații? Pentru că deciziile s-ar transfera de la cele 27 de agenții naționale la Agenția Europeană și se mai pune problema costurilor cât ar costa autorizarea de la nivel european. Dacă ar costa prea mult, poate că nu vor exista foarte multe cereri. Iar zonele de circulație ale materialului rulant poate trebuie decise la nivel bilateral și astfel ar fi mai ieftin. Bineînțeles, uh, și uh, perioada de tranziție Eh, perioada de, eh, de autorizare e importantă eh, s-ar, și sunt de acord cu propunerea domnului raportor ca depunerea dosarului să fie făcută într-o perioadă de o lună și autorizarea să fie dată într-o perioadă de două luni. Este interesantă și propunerea extinderii perioadei de tranziție de la 2 la 3 ani dar toate statele membre trebuie să participe la acest acord dacă nu sistemul nu funcționează. Voi sprijini majoritatea propunerilor doamnei raportor. Vous êtes aussi shadow rapporteur, non? Sunteți și dumneavoastră raportor din umbră? Intervenție fără microfon din sală. Efectiv, Da, sunt și eu raportor din umbră pentru cel pe-al patrulea pachet pentru partea legată de guvernanță. Doriți să luați acum cuvântul? Nu, voi lua cuvântul când vom vorbi despre guvernanță adică despre interoperabilitate, spune domnul președinte, pentru că vă ocupați de cele trei elemente ale pachetului. În French, interoperability is governance? No, Ça marche ou ça marche pas Oui, ça marche. Oui, effectivement, je suis également euh, sur euh, l'interopérabilité. Mă ocup de de la régie. la considerente am impresia că considerentele uh, vizează foarte mult liberalizarea și concurența, dar diferitele amendamente depuse um, le consider bune, așa că deocamdată nu am uh, nimic concret de spus în legătură cu amendamentele și când voi lua cuvântul mai târziu, vă voi uh, prezenta și alte propuneri de amendamente, dar în general, în legătură cu prezentarea generală, există lucruri care nu sunt de acord, dar în legătură cu amendamentele uh, sunt de acord. Acum dau cuvântul Comisiei Europene. Mai întâi aș dori să uh, cerem Comisiei uh, domnului Sean Prut să uh, ne prezintă observațiile sale la raportul Feragut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei raportor Sanchez Schmidt pentru raportul său privind interoperabilitatea. Comisia consideră că este un raport foarte detaliat, um, cu multe amendamente în ceea ce privește amendamentele privind registrul unic al materialului rulant. Comisia consideră că este o propunere bună care participă la crearea unei uh, zone unice uh, pentru transportul feroviar în Europa, uh, dar acesta poate avea un impact asupra resurselor investite. În ceea ce privește Uh, sistemul unic de semnalizare, agenția trebuie să fie organismul care autorizează uh, punerea în, în uh, funcționare a sistemului de semnalizare. Este o diferență față de, ambiții, difer, ehm, diferență față de ambițiile raportorului. Ar fi fost mai bine ca comisia dumneavoastră să fie mai ambițioasă în legătură cu acest aspect și să dea tot agenției ehm, aceste sarcini. În ceea ce privește perioada de tranziție pentru punerea în aplicare a noului proces de autorizare, agenția se pregătește deja pentru aceste noi activități și în ceea ce privește resursele, studiază deja modul în care pot fi inițiate activitățile, are resurse suficiente și nu sprijinim ideea prelungirii perioadei de tranziție dincolo de cei doi ani pe care i-am propus. Deci nu sprijinim propunerea doamnei raportor de uh, perioadă de tranziție de trei ani. În ceea ce privește uh, modificarea în legătură cu progresele în legătură cu raportul privind progresele agenției după 2 ani, uh, cred că uh, ar impune incertitudine juridică și întârzierea reformelor care sunt, cred, uh, contraproductive pentru obiectivul general de creșterea competitivității în sectorul feroviar. Celelalte din celelalte amendamente, multe sunt tehnice și trebuie analizate în detaliu pentru că e nevoie de perfectă consecvență în text. De exemplu, amendamentul privind uh, piesele de schimb și obligația de a le identifica ca atare, noi nu considerăm că acesta este um, un rol al agențiilor naționale, ci trebuie să fie o activitate voluntară de standardizare și deci nu trebuie să se regăsească în textul legislativ. De asemenea, este clar că toate amendamentele în legătură cu actele delegate și de implementare, Comisia um, exprimă o rezervă generală. În rest, ne bucurăm de raportul doamnei raportor. Marie-Thérèse, dorești uh, să tragi concluziile uh, discuției? Merci beaucoup, madame. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord, cred, că Trebuie să găsim o soluție la fragmentarea um, de pe piață. Există, avem multe exemple. Domnul Vlasac a dat un astfel de exemplu din țara sa. Întrebări, nu dubii, ci întrebări, doamnă, în legătură cu capacitatea agenției de a integra toate aceste responsabilități de ordin foarte tehnic. De aceea am cerut creșterea perioadei de tranziție, dar vom mai discuta uh, vom, uh, pe baza argumentelor dumneavoastră și, ce, și pe baza celor ale deputaților conștienți de realitățile de pe teren. După cum a spus colegul Vlasac, toate statele membre trebuie să participe și știm astăzi că regulile sunt instrumentul care le permite să acționeze în mod protecționist și mm, pentru Uniunea Europeană este o provocare majoră um, aceea de a avea un zonă, o spațiu european al uh, transporturilor feroviare. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat ideea mea de registru european Cred că el va permite avansarea acestui spațiu european și um, alături de parteneri, adică statele membre și uh, companiile feroviare, vom vedea cum um, se poate organiza acest registru unic. Un poet spaniol, Antonio Machado, spunea că doar mergând învățăm să mergem și uh, cred că în această integrare um, așa trebuie să acționăm, cu participarea tuturor și aceste, uh, această dezbatere poate, cred eu, uh, aduce ceva în plus spațiului nostru unic european. Mulțumesc! Vă propun să uh, stabilim acum și termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Vă propun ca acesta să fie 12 septembrie, ora 12. Nu ne grăbim în acest dosar, deci putem lăsa mai mult timp pentru amendamente. Și acum revenim la punctul anterior de pe ordinea de zi. Doresc să îl rog pe domnul Liejoa să facă observații la raportul Feragut. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut pentru acest dosar complex cu mai multe obiective. Bineînțeles, obiectivul îmbunătățirii calității servitelor, serviciilor uh, și îmbunătățirea uh, intermodalității în transportul feroviar în ceea ce privește contractele de servicii publici, publice, dar și cu obiectivul unei mai bune conectări a diferitelor regiuni ale uh, Europei, care este un obiectiv cheie al contractelor de servicii publice și um, al acestui regulament. Ați identificat bine uh, problemele care apar pe piața feroviară, mai ales pe piața contractelor de servicii publice. E vorba de comportamentul profesionist al operatorilor istorici care uh, fac foarte dificilă sau chiar împiedică intrarea noilor operatori pe piață cu noi servicii. Și pentru a face față acestei probleme, nu există foarte multe soluții. E nevoie de mai multă transparență și uh, adică înseamnă că trebuie generalizate uh, licitațiile. Trei aspecte uh, trei, trei cazuri în care Comisia nu poate să accepte ușor amendamentele raportorului. Mai întâi, amendamentul 2 în ceea ce privește definirea autorității competente la nivel local. Insist asupra nivelului local. Este o definiție foarte importantă care trebuie interpretată în legătură cu o altă noțiune din regulament și anume operatorul intern. Acesta este un operator controlat direct de autoritatea competentă și regulamentul prevede ca autoritatea competentă locală să aibă posibilitatea de a atribui direct adică fără licitație, un contract de servicii publice unui astfel de operator intern. Având în vedere că este o excepție de la principiul transparenței, această excepție trebuie să fie interpretată strict, motiv pentru care regulamentul actual pe care uh, Uh, și acest punct nu, um, nu dorim să-l schimbăm, prevede că um, un astfel de proces nu poate avea loc decât la nivel local. De ce s-ar întâmpla dacă s-ar întâmpla asta la alt nivel că cel local? Autoritățile competente ar oferi astfel de contracte la nivel regional sau de mai multe regiuni sau chiar la nivel național, ceea ce ar însemna că de fapt nu ar rămâne practic nimic deschis concurenței și uh, licitațiilor. În al doilea aspect uh, Um, este amendamentul 3 și anume domeniul de aplicare a serviciilor publice și mai ales noțiunea de rețea. Comisia se miră că doamna raportor dorește să suprime această modificare, această adăugire la noile uh, contracte de servicii publice pentru că noțiunea de rețea este una foarte pozitivă, mai ales pentru politica regională. Se recunoaște aici că un contract de servicii publice nu este doar un contract pentru o singură linie de transport, ci pentru un ansamblu de linii, un ansamblu coerent de linii, pentru a asigura servicii de transport adecvate pe o rețea. Se recunoaște și posibilitatea uh, unei finanțări încrucișate pe aceeași rețea între linii profitabile și linii neprofitabile deci cu obiectivul optimizării unui contract de servicii publice pe plan financiar. Și această nouă definiție adăugată de comisie are și obiectivul de a limita rețeaua la ceea ce este necesar și proporționat. Adică, obiectivul este atingerea unui bun echilibru între contractele de servicii publice, dacă este necesar, și serviciile comerciale pentru care uh, contractele de servicii publice nu sunt necesare. Și un al treilea, o a treia problemă este amendamentul care uh, vizează creșterea uh, pragului de minimis, adică posibilitatea acordării unui contract direct pentru contracte care nu au efecte importante asupra pieței. Comisia a propus ca prag 150.000 uh, de de kilometri parcurși de tren pe an și uh, amendamentul propune 1.500.000 de kilometri. După părerea noastră nu este rezonabil acest lucru. Raportul de la TRAN, domnul Groș, a propus creșterea pragului de minimis propus de comisie la 500.000 de kilometri uh, parcurși pe an și comisia ar putea să accepte acest compromis. Doresc să vă mulțumesc și rămânem la dispoziția doamnei raportor și la dispoziția oricui alt uh, membru al comisiei dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Sau nu se ce să răspunde, te rog. Nu știu dacă vrei să mai spui ceva, Rosa, te rog. Da, mulțumesc pentru toate aceste precizări și pentru... Uh, am să încerc să vă explic acum care este rostul acestor amendamente. Evident, transparența este uh, elementul principal care a inspirat modificarea acestui regulament. Și în momentul în care, în amendamentul 2, ne referim la definiția autorității locale competente, ne-am gândit că definiția actuală din regulament este, de fapt, satisfăcătoare Uh, pentru că în această nouă definiție se include un, o, uh, o nouă terminologie care ar putea să ducă la confuzie. În orice caz, nu, uh, e clar că nu e o temă crucială și cu siguranță vom ajunge la un acord. Însă considerăm că definiția precedentă era mulțumitoare. Apoi, la amendamentul 3, referitor la efectele de rețea Evident, obligația aceasta de serviciu public trebuie să fie compatibilă sau, mă rog, trebuie să se mențină un echilibru față de rețelele zise comerciale. De ace- și acest lucru e cu atât mai pregnant în momentul în care regulamentul este foarte clar în ceea ce privește serviciul public și acest lucru nu a dus la niciun fel de confuzie în anii precedenți când s-a aplicat regulamentul. De aceea, noua abordare a Comisiei în momentul în care dorește să facă o listă a ceea ce se exclude din servicii de interes public și vorbește de efecte de rețea locală sau regională, noi nu am înțeles prea bine despre ce era vorba. De aceea vreau să se șteargă acest lucru din text. Ce se înțelege prin efecte de rețea? S-ar putea să fie un concept nu prea clar determinat, nu prea clar definit, dar poate că și aici vom ajunge la un acord. Apoi, la amendamentul 6, care se referă la numărul de kilometri parcurși. Noi știm că mai sunt posibilități de a introduce amendamente între acest moment și luna septembrie, deci cu siguranță că vom avea ocazia să mai discutăm aceste lucruri. Bun, mulțumesc foarte mult și acum vă propun să trecem la ultimul element al acestui pachet. E vorba de guvernanță. Vă rog, are cuvântul domnul Saidel Cadraui. Da Mulțumesc, doamnă președinte. Am să plec uh, de la cele spuse de Marie și Roz în uh, avizele lor și să continui de acolo. Și anume că tocmai în transportul feroviar suntem departe de a vorbi de unitate europeană. Și în acest sens, uh, două istorii, 97-98, Domnul Gobelnic, primarul din Poznan, s-a aflat în circumscripția mea electorală și noi am discutat atunci despre unitatea europeană și sigur că după căderea zidului uh, Berlinului. Uh, era normal ca și Polonia, la fel ca și celelalte foste țări comuniste, trebuiau să ni se alăture. Dar în piața internă vorbim de liberă circulație a mărfurilor, capitalului, dar și a persoanelor care trebuie să poată mișca liber ca semn al uh, societății în care trăim. Și cred că <clears throat> se va realiza acest lucru doar uh, uh, în momentul în care trenul teatral între Berlin și Poznan va circula din nou a funcționat până în 1998 și uh, cetățenii de la Poznan puteau cu acest uh, tren să viziteze teatru din uh, Berlin. Și am fost de comun acord cu domnul Grobelni. În momentul în care ar funcționa acest lucru, atunci am avea într-adevăr unitate europeană. Acum, săptămâna viitoare, Comisia de Transport va vizita uh, partea de vest a Poloniei pentru a analiza mm, zonele de transport uh, din uh, Germania și Polonia. Începem de la Katowice, care nu este așa de departe și eu îmi propusesem să mă duc cu trenul la Katowice de la Berlin și vă pot spune că e mai ușor de organizat uh, Uh, o călătorie la New York. Pentru că nu există o legătură directă, trebuie să treci prin uh, Cecin sau prin Varșovia și faci cel puțin 9 uh, ore sau iei trenuri regionale și trebuie să schimbi de 3 ori. Mie mi se pare un scandal lucrul ăsta și acest lucru arată că tocmai a, acel sistem de transport care se potrivește cel mai bine viziunii Uniunii Europene în sensul protecției mediului uh, și așa mai departe, se află foarte de departe de a fi ceva într-adevăr european. Iată, avem de-a face cu al patrulea uh, pachet, pentru că și în cazul interoperabilității, dar uh, și în cazul infrastructurii, continuă să existe protecționism și uh, structuri statale și aici trebuie să desfacem nodul gordian, pentru că acolo unde este vorba de, trai, de transporturi europene, lucrurile să se fluidizeze. În ceea ce privește legăturile intercontinentale, cred că ă, putem fi de acord. Dar și aici trebuie totuși să dăm dovadă de prudență în ă, cazul transportului internațional, transfrontalier, cred că se impune o adaptare la cerințele vremii, dar la nivel local și regional există totuși mulți ă, furnizori uh, interni uh, unde nu se impun astfel de reglementări europene, pentru că aceștia nu sunt legați de sistemul feroviar uh, internațional. Și aici trebuie să facem distinția între ceea ce se impune la nivel european și, ceea, uh, și acele lucruri unde trebuie să primeze subsidiaritatea. pentru că acolo unde funcționează ă, lucrurile în condiții locale, vor ști cel mai bine responsabilii locali ă, ce e necesar pentru ei. În acest sens, am formulat și amendamentele ă, mele și le supun atenției colegilor din comisie. De asemenea, aștept cu interes și amendamentele dumneavoastră. Uh, și discuția cu raportorii din uh, umbră și sper că împreună să redactăm un aviz uh, pe care să-l transmitem Comisiei de Transport. Mulțumesc, domnul jacques Bizet. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să salut munca depusă de raportor, care acordă o atenție deosebită pentru o mai bună incluziune a colectivităților locale în felul în care se creionează sistemul feroviar local. Eu sunt raportor din umbră în Comisia TRAN și, în acest sens, vreau ca guvernanța sistemului feroviar să, fie o abor- să aibă o abordare bazată pe pragmatism, să se țină seama de principiul de subsidiaritate și să se țină seama de faptul că e nevoie de reguli generale în care fiecare sistem se poate oglindi pentru a avea un astfel de model coerent. Și aș dori să amintesc ideile care mie mi se par a fi esențiale aici. Da, suntem de acord cu separarea funcțiilor esențiale, pentru că ele sunt cele care pot să ducă la discriminare dacă nu există această separare. Suntem de acord cu transparența totală a aspectului financiar. Uh, suntem de acord cu interdicția fluxurilor financiare între infrastructură și transport și care ar însemna că se utilizează beneficiile din infrastructură pentru a finanța alte activități. Suntem de acord cu răspunderea publică în ceea ce privește infrastructurile și deciziile strategice ce trebuie luate pentru a le uh, dezvolta. Și suntem de acord cu această, acest nou sistem de uh, împărțire a competențelor uh, la nivel european și local. Acum, eu nu cred că separarea aceasta la nivel vertical să fie preconizată de către comisie, pentru că asta ar însemna o, un fel de bulevard pentru a avea o separare a um, sistemului, o fragmentare a sistemului feroviar. Apoi, cred că trebuie să acordăm o flexibilitate sporită, mai ales pentru micile întreprinderi la nivel local, care operează pe rețele de dimensiuni reduse. Apoi, în ceea ce privește interdicția de a transfera anumite beneficii dintr-un sector în altul, eu cred că directiva aici este foarte clară, așa că împărtășesc obiectivul principal. Acum, în ceea ce privește includerea anumitor răspunderi ale reprezentanților uh, uh, colectivităților locale, eu cred că, uh, mă rog, Consiliul de Supraveghere sau autoritatea care ia deciziile pertinente, evident, aici împărtășesc această idee. E adevărat că trebuie să avem astfel de autorități, însă putem îmbunătăți textul. Iar la amendamentul amendamentul 7, cu siguranță va trebui să mai discutăm, plecând de la ideea că trebuie să reformulăm aici această directivă, iar deciziile de separare să fie mai puțin stricte. Ar trebui să fim coerenți față de procedura care permite unui stat membru să-și blocheze rețeaua față de o întreprindere care vine dintr-un sistem unde uh, nu a avut loc această separare. Și în final sunt de acord cu domnul Zeller, vom putea îmbunătăți acest text și va trebui să avem o politică foarte clară. Factorii de decizii politici la nivel local trebuie să aibă un cuvânt de spus în felul în care se va organiza sistemul feroviar local, pentru că ei sunt cei care au răspunderea politică. Și e nevoie de oarecare doză de flexibilitate care să fie acordată tocmai pentru a ține seama de specificitățile regionale și această chestiune a transporturilor interregionale și transfrontaliere trebuie să devină o prioritate, pentru ca această reformă să fie într-adevăr o adevărată reformă europeană a căii ferate. Mulțumesc! Merci beaucoup, Olgi. Děkuji. Ogi Plasak. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest raport. Și sigur îmi revine și mie misiunea de a puncta câteva comentarii, pentru că sunt raportor din umbră în Comisia de Transporturi la această directivă și am tratat această temă deja de ceva vreme. Obiectivul principal trebuie să îl reprezinte liberalizarea pentru a putea beneficia de un transport feroviar care și din punct de vedere a prețului transportului să constituie o bună alternativă vis-a-vis -vis de celelalte tipuri de transport. Trebuie să ne luptăm pentru acest lucru și trebuie de asemenea uh, să uh, facem uh, cunoscute aceste demersuri și la nivelul entităților locale. Comisia a prevăzut uh, așa uh, ceva și prin directiva cu privire la separare. Și au fost prevăzute acolo anumite holdinguri și eu cred că dacă se permite existența unui holding, atunci ar trebui să fie permise uh, și pentru toate celelalte, să nu existe excepții. Acum, în ceea ce privește uh, furnizorii de transport locali, cei uh, cu linii separate sau cu ecartament redus aici, sigur, n-am nimic împotriva unei excepții, dar ex- aceasta ar trebui să fie valabilă doar pentru cei care îndeplinesc condițiile în momentul intrării în vigoare a directivei, așa prevede um, Comisia. Dar eu consider că această excepție ar trebui să fie valabilă pentru toată lumea care îndeplinește condițiile. Acestea sunt obiecțiile mele, dar cred că putem găsi o soluție comună în final. Mulțumesc, dau din nou cuvântul Comisiei, doamnă Prout. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor uh, Zeller și comisiei dumneavoastră pentru interesul uh, manifestat vis-a-vis -vis de acest al patrulea pachet, care arată importanța sistemului feroviar de transport pentru coeziunea teritorială. Este un pachet care își propune să uh, finalizeze uh, spațiul feroviar unic european și să ofere servicii mai bune și uh, cu mai multe opțiuni. În actualul uh, cadru însă nu putem uh, îndeplini uh, întru totul acest deziderat, mai există probleme la interoperabilitate, procedurile sunt uh, uneori prea costisitoare. Apoi, organizarea sectorului nu oferă încă posibilitatea optimizării gestiunii infrastructurii. Și Serviciile de marfă internaționale și de pasageri internaționale sunt deschise uh, pentru concurență, dar uh, piețele interne sunt în mare parte lăsate la îndemână monopolului. Comisia a analizat diferitele opțiuni și a venit cu sugestii în evaluarea sa de impact. Noi salutăm raportul domnului uh, raportor care în mare uh, susține uh, propunerea comisiei. Separarea este o opțiune care poate uh, stimula concurența și asigura accesul nediscriminatoriu pe piață. Pentru a face acest lucru încă, uh, Comisia prevede însă și o separare a gestionarilor de tip statal. Pentru comisie trebuie trebuie ca uh, să existe și măsuri de siguranță uh, din partea statelor membre care să asigure o concurență loială. De aceea salutăm amendamentele aduse de raportor. Totuși aș dori să-mi exprim două rezerve importante derogarea prevăzută pentru structurile de mici dimensiuni și integrate vertical și pentru anumite proiecte de investiții specifice ar merge prea departe, iar criteriile avute în vedere nu țin cont de impactul asupra funcționării pieței. Anumite infrastructuri relativ mici pot avea o importanță strategică pentru funcționarea uh, pieței feroviare, ca de pildă legătura din uh, canalul Mânecii, unde în momentul de față Comisia a deschis proceduri de încălcare pentru că e într-adevăr o, o trasă cu o importanță strategică pentru uh, piața feroviară europeană. Și de aceea acest operator ar trebui să se supună acelorași reguli pentru a evita distorsionarea concurenței. Pentru alt Uh, operatori de infrastructură care nu sunt de importanță strategică, există deja o excepție în directiva existentă. 2012-34, care a fost adoptată de către uh, Parlamentul European anul trecut. Am prevăzut de asemenea și o procedură de verificare a conformității pentru a permite Comisiei, la cererea statelor membre sau din proprie inițiativă, să verifice dacă au fost implementate garanțiile necesare în aceste structuri integrate vertical. Raportorul propune eliminarea posibilității pentru statele membre pentru a limita accesul atunci când aceste garanții nu sunt respectate. Noi considerăm că acest lucru ar submina acest mecanism care este esențial pentru a garanta condiții egale pentru toată lumea. În ceea ce privește implicarea autorităților locale și regionale în gestiunea infrastructurilor, Comisia este încrezătoare că uh, aceștia uh, se vor ocupa de o mai bună eficientizare și calitate, dar ar trebui să se asocieze atunci când este nevoie pentru a asigura o flexibilitate suficientă. Raportorul are o abordare foarte ambicioasă în ceea ce privește emiterea biletelor, considerând că Totuși, chiar dacă trebuie să aibă în vedere această înlesnire pentru călători și uh, operatorii de transport ar trebui să-și păstreze flexibilitatea. Ar trebui să facem o distinție între full ticketing și integrated ticketing. Și în final amendamentul 10 a domnului raportor, care ar rămâna cu 2 ani crearea uh, Uh, rețelei europene a administratorilor de infrastructură. Aici Comisia nu vede niciun fel de motiv pentru amânarea introducerii acestui organism, dat fiind faptul că chiar raportorul a arătat că probleme de infrastructură, de pildă între Germania și Polonia, persistă și tocmai în această chestiune a cooperării în domeniul infrastructurii Comisia își propune să uh, Uh, creeze această rețea. Însă, pe ansamblu, salutăm uh, acest uh, raport. Mulțumesc că intervine doamna președintă. Joachim, comentarii suplimentare. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și colegului meu pentru faptul că a analizat în detaliu acest raport și a venit și cu propuneri proprii. În ceea ce îl privește pe colegul meu, Oldrich, și chestiunile ridicate în discuție de dânsul, cred că aici putem uh, demara un dialog uh, constructiv în ceea ce privește observațiile comisiei. Am luat uh, notă de ele, rămân însă la crezul Think Big Act Local, pentru că cred că asta este necesar pentru funcționarea Uh, unei rețele feroviere europene unite. Și aici, sigur, trebuie să existe reguli generale uh, europene, dar acolo unde există o diversitate atât de mare de uh, transporturi feroviare fără importanță strategică, nu cred că trebuie să intervină Europa. Aici este suficientă competența națională sau regională. În rest, am luat note de toate acele aspecte pe care le-a enumerat uh, Comisia în alocuțiunea sa și voi reacționa în cele ce urmează. Mulțumesc foarte mult! Singura decizie pe care trebuie să o luăm este termenul de Um, depunerea amendamentelor și vă propun să o facem pentru 12 septembrie, ca în cazul celorlalte două elemente din pachet. Și vă propun acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume reuniunile următoare, 23 uh, septembrie și 24 septembrie. Astfel, această întâlnire se încheie și aș dori să vă urez toate cele bune. Mulțumesc celor care uh, au rămas cu noi până la final și o vacanță plăcută.